care se ocupă de acest dosar. Mulțumesc! Comisioner. Mulțumim, domnule comisar. S-a încheiat dezbaterea pe această temă și putem acum discuta ultimul punct de pe ordine de zi înainte de voturi și anume declarația Comisiei în legătură cu situația din Chile și strategia pentru ajutorul umanitar. Vă rog, domnule comisar Potocnic. Mulțum mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Of my colleague, Cristalina. Fac această declarație în numele colegei mele, Cristalina Gheorgheva, comisarul Uniunii Europene pentru intervenție umanitară și reacție la criză. De ce sunt aici în locul ei este destul de clar. Doamna comisar Gheorgheva a, a uh, ajuns în Chile ieri, în data de 10 martie pentru a vizita zonele afectate de recentul cutremur și pentru a uh, evalua activitatea experților europeni de protecție civilă de pe teren. Imediat după ce a ajuns la capitala Santiago de Chile, comisara Gheorgheva a mers în zonele cele mai afectate de cutremur și de tsunami, mai ales în regiunile Constitución, Talca și Concepción. În timpul vizitei sale pe teren s-a întâlnit cu reprezentanți ai partenerilor din zonă, a vizitat taberele de monitorizare de la PENCO și a avut contacte bilaterale cu autoritățile ciliene din regiune. Doamna comisar Gheorgheva va, îl va reprezenta pe președintele Barroso la inaugurarea de către uh, președintele Piniera în Valparaiso astăzi. Cu tremurul și tsunamiul ce a urmat, care au lovit Chile în dimineața zilei de sâmbătă, 27 februarie, reprezintă o tragedie extraordinară. Cifrele arată că cel puțin 528 de persoane au fost ucise și probabil că vor fi găsite mai multe victime. Peste 2 milioane de persoane sunt afectate. Pagubele provocate infrastructurii au fost enorme și o jumătate de milion de locuințe au fost uh, afectate. Vicepreședinta Consiliului și uh, înalta reprezentantă Cathy Ashton l-a sunat pe domnul Fernandez, Mariano Fernandez, în aceeași zi pentru a-și exprima condoleanța din part, condoleanțele din partea noastră pentru familiile victimelor și pentru a oferi asistență și sprijin. De îndată ce uh, s-a dat uh, vestea izbucnirii tremului, s-a mobilizat sistemul de alertă, iar uh, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene a trimis un mesaj imediat statelor care participă la acest sistem. Centrul de monitorizare al crizelor a, a, a intrat în acțiune imediat, încă din primul sfârșit de săptămână, oferind date despre impactul și magnitudinea cutremurului și a oferit uh, posibilități de desfășurare rapidă a forțelor de uh, intervenție civilă. Comisara Gheorgheva a mers imediat la fața locului pentru a conduce operațiunile. Centrul de monitorizare a fost uh, informat în legătură cu toate uh, ajutoarele trimise. E vorba de personal și materiale trimise din Spania, Germania, Franța, Marea Britanie, Finlanda, Olanda. Uh, S-au trimis uh, bucătării mobile, generatoare din Bulgaria, poduri mobile și din Austria și din Slovacia. Autoritățile ciliene au uh, semnalizat că acceptă ofertele de ajutor venite din partea statelor membre ale Uniunii Europene. Sistemul comunitar de reacție uh, rapidă, de urgență, a fost lansat uh, simultan în Bruxelles și în uh, birourile din ECO, Managua, din, uh, care acoperă America Latină. Este vorba de o capacitate de asistență imediată și toate capacitățile din zona au fost contactate, iar experții ECO au mers în zona uh, afectată de dezastru. O decizie uh, urgentă a fost adoptată sâmbătă dimineața de câteva milioane de euro. S-au încheiat contracte cu patru agenții parteneri, partenere, Telecom Sans Frontières din Franța pentru a oferi telecomunicații de urgență, o organizație panamericană și uh, Crucea Roșie din Spania și de asemenea Crucea Roșie din Germania care va oferi adăpost, apă curată și uh, materiale de bază de gospodărie. ECO a oferit doi experți umanitari care au ajuns în Chile luni, pe 1 martie, care vor desfășura o evaluare a necesităților și se vor întâlni cu autoritățile și cu potențialii parteneri de implementare. Încă două echipe au ajuns a doua zi și uh, încă cinci la câteva zile după aceea. Un mecanism eficient și anume o echipă de șase experți se află acum în Chile în patru zone din Chile. Doi sunt în Concepción și uh, restul la San, doi la Santiago, care coordonează acțiunile cu statele membre. Echipa de protecție civilă desfășoară acțiuni comune cu uh, mai multe agenții ale Uniunii Europene în zonele cele mai afectate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Dau acum cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice, întâi doamna Strifler din partea PPE. Oui, euh, monsieur le président. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, așa cum s-a spus și anterior, cu tremurul de la Ci, din Chile, a cărui intensitate a fost mai mare decât cel din Haiti și, urmat, și a fost urmat și de un tsunami, a fost mai puțin ucigaș datorită unui sistem de alertă timpurie care a fost declanșat la timp, datorită faptului că populația a fost informată și datorită reacției rapide a autorităților. Salut reacția rapidă a Comisiei și a statelor membre a fost activată foarte rapid această forță de reacție rapidă, s-a adoptat o decizie pentru ajutor umanitar de prime urgență, au fost acordate 3 milioane de euro pentru ajutorare imediată și experții ECO s-au deplasat la fața locului pentru a evalua nevoile. Susțin uh, reacția imediată a doamnei uh, comisar uh, Cristalina Gheorgheva, care s-a deplasat la Santiago ieri pentru o vizită de teren. Majoritatea catastrofelor naturale sunt evenimente neașteptate, ori pentru a apăra viața în zonele vulnerabile la catastrofele naturale, este necesar să se ia măsuri de pregătire mai bună. Trebuie de asemenea integrat riscul de catastrofă naturală în pregătirea pentru uh, situația de catastrofă pentru atenuarea efectelor acesteia și mai ales pentru prevenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna Moniz Erchiza din partea Societății, Socialiștilor și Democraților, trei minute. În primer lugar, Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând, în numele Comisiei Parlamentare Mixte a Parlamentului European pentru relația cu Chile, doresc să-mi exprim solidaritatea cu guvernul și poporul chilian în urma catastrofei care a afectat această țară pe 27 februarie și celor 27 de, 200 eh, de replici care s-au produs până ieri. E vorba de sute de victime uh, și milioane de persoane afectate, mai ales uh, poporul Mapuche, al cărui uh, teritoriu se află în sudul acestei țări. Doresc să exprim recunoștința noastră față de toți cei care s-au oferit ajutorul benevol sau ca profesioniști în aceste domenii. Vreau să mulțumesc doamnei Bachelet pentru toate eforturile făcute imediat de guvernul său uh, pentru a face față acestui cutremur care a distrus infrastructurile. Guvernul a dat dovadă de multă solidaritate și solidaritate pentru um, a ajuta tot ajutorul necesar. Solidaritatea internațională arată faptul că Chile are relații excelente cu vecinii și partenerii strategici. Doresc să felicit guvernul domnului Sebastian Piñera, care își intră astăzi în funcție. Îi doresc mult curaj pentru reconstrucție și îi asigur sprijinul întregii Uniuni Europene. Chile este o țară prietena Uniunii Europene și membra OCDE, dar costul reconstrucției va fi foarte mare. Este estimat la 20 de milioane de dolari. Trebuie să punem uh, acestei țări uh, toate mijloacele posibile la dispoziție pentru această reconstrucție. Diferite organisme internaționale trebuie să participe la proiectele de reconstrucție. Uniunea Europeană, sub președinție spaniolă, a creat uh, un mecanism pentru ajutorul umanitar. Președintele întrerupe vorbitoarea și o roagă să vorbească mai rar. Deci, Uniunea Europeană împreună cu Națiunile Unite au creat o celulă post-cutremur și acțiunea va fi bine um, coordonată cu vizita doamnei comisar, care sper că se va ridica la uh, înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Bilbao Barandica. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Solidaritatea cu o țară afectată de o astfel de catastrofă merită mai mult decât ceea ce a spus astăzi reprezentantul Comisiei. Chile a fost întotdeauna o țară care a primit uh, exilați. De exemplu, cetățeni din țara Bașcilor au plecat în Chile și alți spanioli au plecat acolo din motive politice. Și deci cred că pe lângă vorbele frumoase pe care le spunem aici, trebuie să uh, aducem și fapte. Uh, Mă bucur că Comisia a oferit 3 milioane de euro pentru operațiunile de la fața locului și mă bucură și reacția înaltei reprezentante, doamna Ashton și a doamnei comisar, care au reacționat imediat și s-au uh, s-au dus la fața locului pentru a ajuta pe cei de pe teren. De asemenea, mă bucură buna funcționare a sistemelor de asistență civilă și, de asemenea, colaborarea care s-a creat între diferitele agenții de la fața locului. Europa are și a avut ocazia de a-și consolida rolul important pe scena internațională, printr-o cooperare directă cu populațiile afectate și prin participarea la tot ceea ce se poate face la nivel local. De asemenea, mă bucură tot ce a făcut doamna președinte Bașley care a știut întotdeauna să facă politică cu mare dimensiune umană. Și vrem să-l felicităm și pe domnul Piniera, noul președinte, care a făcut uh, tot ce a putut pentru a fi la înălțimea circumstanțelor prin care trece țara sa. În numele grupului meu vreau să-mi exprim toată solidaritatea, tot sprijinul pentru ce se întâmplă, vreau să-mi exprim și condoleanțele față de cele față de familiile celor 528 de persoane decedate și, de asemenea, față de familiile dispăruților sau afect, familiile afectate de seism. Am avut ocazia de a vedea pe teren proiecte și ne dăm seama că Chile este o țară modernă partea uh, sudică a continentului America de Sud și sperăm că acest cutremur nu va întrerupe acest proces de dezvoltare și democrație. Domnul Romeva și Rueda. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep referindu-mă și eu la ceea ce spuseseră antevorbitorii. Cred într-adevăr și eu că trebuie să dăm dovadă de solidaritate cu poporul cilian și cu autoritățile ciliene, foarte bine reprezentate de doamna Bașle și de domnul Piniera. În al doilea rând, este foarte important să nu pierdem din vedere faptul că, așa cum se întâmplă deseori în astfel de cazuri, catastrofele naturale lovesc indiferent de cât de săracă este zona respectivă sau cât de bogată. Nu fac distinție. Însă cei care sunt săraci suferă cel mai mult și atunci trebuie să ajutăm la reconstruirea acestor zone. E important să ne gândim nu doar la redresare și reconstrucție însă după dezastru, ci în multe cazuri trebuie să avem în vedere și unele aspecte de ordin structural și aici este problema pe care aș dori să o ridic, domnule comisar. Dacă puteți să ne spuneți legat de documentul strategic pe care îl are Uniunea Europeană în ce privește Chile. Au fost acordate 2000, 21 de milioane de euro pentru 2006-2013 pentru refacerea structurii, în special a stru- infrastructurii rutiere și așa mai departe. Câți bani aveți în vedere să acordați pentru consolidarea locuințelor care au rămas încă în picioare pentru a evita în viitor un impact al catastrofelor naturale atât de mare ca cel de acum. Câți bani intenționați acordați acestor proiecte? Domnul Poreba, pentru din partea ICR. Okay. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Mulți uh, um, oameni au murit uh, în urma acestui cutremur și mulți au rămas fără case. Dorim să ne exprimăm solidaritatea cu această țară și nu trebuie să uităm că unii oameni încă nu au acces la apa potabilă și la alte uh, bunuri de primă necesitate. Hoți uh, fură din uh, case și din magazine în această țară și trebuie să ne oferim ajutorul poporului din Chile trebuie să ne asigurăm că hoții vor fi urmăriți și Trebuie să mobilizăm fondul de solidaritate pentru a ajuta populația ciliană, dar nu trebuie să uităm că există locuri în această țară care sunt atât de îndepărtate încât încă nu au ajuns deloc ajutoare acolo. Avem nevoie de E nevoie de mai mult decât de ajutorul financiar uh, din Uniunea Europeană trebuie să ajutăm toate țările care sunt afectate de dezastre naturale. E un lucru frumos să ne arătăm solidaritatea, dar cuvintele nu sunt suficiente. Trebuie să ajutăm material această țară. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă urez multă sănătate. Îmi exprim solidaritatea cu toți cei care au fost afectați de această calamitate naturală din păcate, tragediile continuă, din, ca, tragedii din cauza cutremurelor de proporții sau, des, sau uh, Registrat mii de morți uh, și s-au distrus infrastructurile. Este nevoie ca autoritățile de protecție civilă și ajutor să se coordoneze mai bine pentru a nu se pierde resursele. Uniunea Europeană a intervenit rapid în Chile, dar trebuie să se colaboreze cu autoritățile locale pentru a individua nevoile și pentru a coordona ajutoarele în mod eficient. Astăzi în presă a apărut știrea că jumătate din ajutoarele ONU oferite Somaliei au fost furate de partenerii locali de unii funcționari ai ONU și de elemente ale milițiilor islamice. Este o informație la care trebuie să ne gândim și deci transparența în modul în care sunt strânse donațiile publice și private și eficiența în distribuția ajutoarelor este importantă. Generozitatea nu trebuie să fie trădată și trebuie să existe un sistem sever de controle pentru a evita furturile sau dispersiunile, mai ales când uh, ajutoarele ajung foarte departe și instituțiile pot fi uh, slăbite de crize. Mulțumesc, domnule președinte. No. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna Dodds. Thank you, uh, Mr. President. Uh, domnule președinte. Domnule președinte, cetățenii noștri se vor bucura să audă că s-au desfășurat acțiuni pozitive pentru ajutarea persoanelor din Chile. Cu toții am fost mișcați de catastrofa ce i-a lovit. Astăzi vreau să fac observații despre chestiuni mai generale în legătură cu strategia de ajutor umanitar. Comisia Europeană declară cu mândrie că este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume are un mandat de a uh, salva vieți și de a ocroti viața, de a ajuta pe cei strămutați și de a fi gata să contracareze efectele dezastrelor naturale. Aspirații demne de laudă. Dar nu banii comisiei sunt donați. E vorba de bani din Marea Britanie, Franța, Germania, Irlanda. Sunt bani din 27 de state naționale. Și în această vreme de criză economică și financiară ar trebui să se recunoască eforturile fiecăruia dintre aceste state. Poate ar trebui Comisia să se gândească la acest lucru și să recunoască eforturile celor care chiar fac sacrificii. Nu elita politică și aparat, aparatnicii de la Parlament sunt cei care ajută aceste uh, comunități, ci cetățenii europei. Uh, E adevărat că statele în curs de dezvoltare au nevoie de această asistență, dar au nevoie de sprijinul nostru și pentru a menține structuri democratice credibile. Au nevoie de ajutorul nostru pentru a construi o societate civilă puternică și au nevoie de ajutorul nostru și de uh, onestitatea noastră în identificarea răufăcătorilor din regimurile politice, din cauza cărora oamenii obișnuiți trăiesc încă în sărăcie și în nevoie. Mulțumesc, doamnă Dodds. Domnul Papa Nicolau e următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Acest, această calamitate care a avut loc de curând cu tremurul din Chile, care a urmat la scurtă vreme după cel din Haiti, a lovit dur structurile acestor țări și le-a costat mii de vieți. Trebuie să fim alături de victime și de familiile acestora și să ne exprimăm clar solidaritatea. solidaritatea. Trebuie să ajutăm această țară care reprezintă una dintre economiile cele mai puternice din regiune și cele mai dinamice. Și tocmai de aceea am creat o comisie parlamentară mixtă. Uniunea Europeană și Chile au semnat un acord de asociere care a intrat în vigoare în anul 2005 care prevede o cooperare politică, economică, dar și acțiuni comune pe plan mondial. De asemenea, un plan strategic de dezvoltare pentru Chile, perioada, în perioada 2007-2013, care prevede posibilitatea ca țările din America Latină să utilizeze fonduri comunitare pentru programe tematice și regionale susținute de întreprinse de guvern. Acest sprijin, în urma celor spuse de domnul comisar astăzi, pare să fie un semnal încurajator, însă în același timp pentru a combate consecințele acestei calamități, pentru a reconstrui infrastructura cât mai rapid, trebuie foarte repede să deblocăm creditele necesare. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș dori să-mi exprim solidaritatea cu poporul cilian și aceeași solidaritate a fost exprimată cu popoarele din Haiti, eh, Turcia și Peru, care au suferit de asemenea pe urma dezastrelor naturale recent. Solidaritatea este o marcă a Uniunii Europene și trebuie să, o continu- să continue să fie așa și pe viitor. Din fericire, Chile este o țară care are capacități pentru a reacționa la, la rezultatele acestui dezastru natural, dar nu întotdeauna este așa cazul în lume. Și aș dori să fac referire la strategia europeană pentru ajutorul umanitar. Reacția noastră ar putea fi mai eficientă și mai rapidă, dar trebuie să luăm decizii bune și să ne angajăm pe calea cea bună această cale este o mai bună coordonare între statele membre, între diferitele instituții uh, și organisme europene. Avem uh, nevoie de o mai bună coordonare și între Uniunea Europeană și celelalte uh, organizații care oferă ajutor umanitar în lume, mai ales ONU e nevoie de mai multă coordonare între um, partea militară și cea umanitară. Trebuie să ne asigurăm că securitatea populației civile este asigurată. Uh, și e nevoie de neutralitate, imparțialitate și independență pentru ajutorul umanitar în ceea ce privește dreptul internațional. Dacă dorim ca acest ajutor umanitar, reacția umanitară la criză, să fie o parte importantă a operațiunilor noastre externe, e nevoie de mai multe operațiuni, e nevoie de mai multe resurse. Există E nevoie de voință pentru a ne îndrepta în această direcție. E nevoie de mai bună cooperare între ajutorul umanitar și politicile de reconstrucție. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Higgins. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu tot ce a spus domnul Guerrero Salom în privința răspunsului nostru. Trebuie să vă spun că la început am fost șocat când am auzit uh, ce aveau de gând să doneze reprezentanții Uniunii Europene și doamna Ashton 3 milioane de euro, ceea ce este o nimica toată față de amploarea dezastrului. Am mai eh, discutat despre Haiti la ultima plenară. Am, în dimineața aceasta am discutat despre furtunile din Europa și acum discutăm despre catastrofa din Chile care s-a desfășurat cu două săptămâni în urmă. A urmat apoi și o replică de 6,6 grade care a fost devastatoare. Uh, E vorba de 500 de mii, jumătate de milion de case distruse care trebuie să fie reconstruite. Și uite ce oferim noi. 500 uh, de persoane sunt moarte și vor mai fi găsiți și alți morți. Acesta este dezastrul. Noi vor, e vorba aici de 22 de miliarde de euro în total. Aceasta va fi nota de plată. Și noi avem o contribuție minoră în față de ea. Când s-a adoptat tratatul de la Lisabona, s-a uh, spus în primul rând că vom avea o reacție, o forță de reacție rapidă la dezastre. Dar, uh, dată fiind situația din Chile, eu consider că noi nu am reacționat. Cred că e cazul să uh, ne revenim și să îi ajutăm să își refacă accesul la apă, furnizarea de energie și să le oferim și fondurile necesare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Higgins. Acum catch the eye. Văd că domnul Diaz de Mera dorește să intervină. Domnul președinte, ayer hablé con el senador Jorge... Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat cu domnul Jorge Pizarro, domnul senator, ales de curând ca președinte al Senatului și din câte înțeleg eu, și dumnealui și domnul președinte Piniera vor aborda procesul de reconstrucție în uh, mod activ. Aș vrea să exprimăm solidaritatea noastră poporului din Chile, care a trecut printr-o catastrofă cumplită, prin acest uh, cutremur și prin tsunamiul ulterior. Au fost afectate Concepțion, au fost afectate Valparaiso și Cred că poporul cilian va reuși să depășească această situație, așa cum au făcut-o și cu alte ocazii. Încă o dată vreau să-mi exprim solidaritatea profundă cu poporul acestei țări. Mulțumesc. Domnul Mărță. Mulțumesc, domnule președinte. Acest cutremur a avut o magnitudine de 8,8 grade pe scara Richter. Trebuie să-l felicităm pe primarul din Concepțion, uh, care a reacționat foarte bine în cele 24 de ore imediat după cutremur. Autoritățile au reacționat foarte bine la acest cutremur, dar totuși peste 2 milioane de persoane au fost uh, afectate și ajutorul nu a ajuns la timp din motive logistice. Dar Um, oamenii nu numai că se temeau de replici, dar uh, trebuit și uh, să facă față șocului. Cu siguranță însă uh, putem ajuta și noi la reparațiile după acest cutremur. Dar trebuie să reacționăm rapid, avem nevoie de planuri de urgență gata pregătite pentru a ne asigura că vom acționa pe viitor mai eficient. So now I... Mulțumesc, domnule Melzer. Acum dau cuvântul domnului comisar Potocnic pentru a reacționa. Stimați deputați din Parlamentul European, mulțumesc pentru această discuție. Am fost cu toții șocați de amploarea catastrofelor naturale. Sistemul de reacție rapidă al ECOS și Mecanismul European de Protecție Civilă s-a mobilizat și am reușit astfel să oferim ajutor imediat după producerea cutremului. După cum am spus, asistența desfășurată de și oferită de către mai multe state membre ale Uniunii Europene a fost foarte mare. Am uh, vorbit despre faptul că marți la Luxemburg uh, Eh, Banca Europeană de Investiții și Chile, după cum a spus un stimat deputat, au semnat un acord cadru care va permite acestei bănci să opereze în Chile. Această evoluție subliniază starea excelentă a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Chile și angajamentul nostru comun de a extinde acest parteneriat și de a-l aprofunda. Banca Europeană de Investiții poate reprezenta un instrument suplimentar de cooperare uh, a Uniunii Europene cu Chile în eforturile de reconstrucție care au fost deja începute. În ceea ce privește întrebarea concretă, strategia de țară pentru Chile și uh, cele 41 de milioane de euro promise, 25 de milioane de euro au fost cheltuite la început mai sunt 15,6 milioane pentru a doua tranșă. Acestea vor fi împărțite 50% pentru, socia- pentru coeziune socială, 50% pentru economie și competiție. Și ne-am oferit să îi mutăm la reconstrucție și revizuire la cererea autorităților ciliene, desigur, dar se, poat, se pot trimite acești bani la ambele titluri, banii de la ambele titluri se pot dedica reconstrucției. Chile încă nu a făcut o cerere specifică pentru ajutorul de reconstrucție din partea Uniunii Europene. Președintele Piniera intră în funcție astăzi, după cum v-am spus, și cu siguranță principala lui prioritate va fi evaluarea și cuantificarea pagubelor produse și pregătirea eforturilor necesare. Comisia este gata să uh, evalueze orice cerere va primi. După cum am mai spus, Banca Europeană de Investiții va putea acum să acționeze în Chile și reprezintă un instrument suplimentar pe care îl avem la dispoziție pe lângă celelalte. Mai merită să menționăm ce au zis și unii dintre dumneavoastră, și anume că Chile este un exemplu foarte bun de dezvoltare, este un creditor net, spre deosebire de majoritatea statelor din America Latină. Ministrul de Finanțe, care tocmai și-a încheiat mandatul, a subliniat vinerea trecută că, spre deosebire de alte tragedii care au, uh, s-au abătut asupra poporului cilian, de data aceasta poporul și statul cilian au propriile lor resurse. În încheiere, Uniunea Europeană și anume popoare, regiuni și state ale Uniunii, este uh, lâng, alături de Chile în uh, confruntarea cu acest dezastru și așa și trebuie să fie într-o lume civilizată și umană. Mulțumesc! Thank you very much, Commissioner. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, dragi colegi, dezbaterea s-a încheiat, sesiunea se suspendă până când vom vota la orele 12.